Guten, guten Tag, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Bună ziua, vă rog să luați loc. Ich möchte Ihnen allen Genau. Genau. We would like to start. I would like to start the meeting. Ne-ar plăcea să începem reuniunea. mai întâi de toate, permiteți-mi să vă urez uh, sărbători fericite, un an nou fericit, uh, multă sănătate. Aștept cu nerăbdare să colaborăm strâns și pe viitor. Sper că sentimentul este reciproc. Sper, de asemenea, că v-ați odihnit. Noi, iată, ne întâlnim uh, din nou. Aveți ordinea de zi la dispoziție. Nu am primit niciun fel de obiecții, prin urmare consider că ordinea de zi a fost adoptată. În Cont News vedeți comunitatea modificările președintei și regimul lingvistic al ședinței. La punctul 3 avem aprobarea procesului verbal din 28-29 noiembrie. Îl aveți în, uh, în uh, dosar. Dacă până la finele ședinței nu există obiecții vis-a-vis -vis de acest proces verbal, atunci el este adoptat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Controlul registrului și componența grupurilor de experți ai Comisiei. Raportor este domnul De Jong. Dorește raportorul să ia cuvântul? Nu? Atunci trecem imediat la vot. Vă rog uh, să folosiți cartelele de vot. Uh, toată lumea are cartela la asupra sa. Văd că da. Atunci începem. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm uh, pe cale electronică. Votul la amendamentul 12. Verificarea s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 11 voturi pentru, 7 împotrivă, 13 acum, cu amendament oral. Nu există obiecții la acesta pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 14 și 15 și 16 sunt uh, acoperite, 17 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm votul la amendamentul 17. 17. Votul s-a închis. Respins cu egalitate de voturi. 18 pentru, împotriva abținerii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 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri respins, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 35 pentru. Da, într-adevăr, pe două părți. Prima parte, la 35, pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte de la 35 pentru, împotriva abțineri, respinsă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 36 pentru. A, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Continuăm cu amendamentul 40. Cu 41, de fapt, cu amendament oral, nu există obiecții, deci 41 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar nu am, mi-am dat seama exact, verificăm. Amendamentul 41. 41. Deci Votul s-a închis. Respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 45 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 47 pentru, Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul la amendamentul 47. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Nu mi-am dat seama, am cer scuze. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 54 pentru, a, 54 devine caduc. Atunci votăm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 Haideți să verificăm. Jurii 4. Cred că se adoptă. Votul s-a închis. Da, se adoptă. Jurii 5 uh, este acoperit deja, 6 de asemenea. Trecem la jurii 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, jurii 8 pentru împotriva respins, jurii 9 pentru împotriva abținerii se adoptă. Comisia pentru bugete, buget 1 este pentru, împotriva abțineri respins, buget 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, buget 3 ce s-a întâmplat cu amendamentul 13? Nu mai amintesc. Da, 13 a fusese adoptat. Trecem la buget 5, care e deja acoperit, și 6 și 7 de asemenea, și 8 și 9, trecem prin urmare la bugetul, buget 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum votăm uh, electronic avizul pe la ansamblu. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Iată, în unanimitate am adoptat raportul de Young. Îl putem, uh, prin urmare, felicita pe domnul raportor. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 5. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Raportor este tot domnul de Jong. Vorbim despre rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE. Raportorul dorește să intervină? Nu. Atunci trecem direct la vot. Începem cu amendamentul 41 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 42 devine caduc, 46 de asemenea, 43 a fost retras, amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm votul la amendamentul 44. Rezultatul este neclar. Votul s-a încheiat. Iată, amendamentul se adoptă. 45 acum pentru, împotriva abțineri respins. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri respins. 49 pentru, împotriva abțineri respins. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral la amendamentul 52 nu există obiecții pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri respins. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 până la 57 au fost retrase. Votăm 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri respins. Trecem la compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem și un vot pe părți la prima parte. Ce se întâmplă cu partea a doua de la compromisul 1? Trebuie să vot, să o votăm pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm votul la a doua parte de la compromisul 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Sisi? No. Plus? Yes? Yeah, yeah, yes, we had. No, no, no, we had. Yeah. Okay. Yeah. Amendment 1. Amendamentul 61 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 60 și 61 și 62 devin caduce, de fapt.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 îmi cer scuze, spune doamna președinte, iată ne întoarcem. 61 și 62 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 70 pentru. Împotrivă? Abțineri? respins. 71 pentru. Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 72 pentru. Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 cu amendament oral, nu există obiecții, dar s-a solicitat uh, un vot pe părți, prima parte cu amendament oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua amendamentului oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 79 a fost retras. Trecem la amendamentul 80. 80, deci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul 84. Nu, îmi cer scuze. Da, aveți dreptate. Prima parte a fost adoptată, acum partea a doua a compromisului 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm votul la cea de-a doua parte a compromisului 3 a doua parte de la compromisul 3. Votul s-a închis. Respinsă. Continuăm cu amendamentul 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru, împotriva abțineri respins, 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 92 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm votul amendamentul 92. check Votul s-a închis. Se adoptă. 94 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 98 cu amendament oral. Nu există obiecții la acesta. Pe două părți. Prima parte pen, pentru. Nu? A, nu avem două părți aici. 98, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 devine caduc. 101 pentru, împotrivă, A, și 101 e caduc. Îmi cer scuze, nu înțeleg uh, formatul listei uh, de vot. 102 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, nu, și acesta este caduc, pentru că 99 a fost adoptat. AFCO 1 pentru, împotrivă, abțineri. Două voturi pentru, deci îl se adoptă, AFCO 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, AFCO 3 și 4 sunt acoperite, trecem la AFCO 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, AFCO 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, AFCO 7, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri respinsă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, AFCO 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins, AFCO 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, AFCO 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, AFCO 11 a acoperit, AFCO 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, AFCO 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, AFCO 14 pentru, împotriva abțineri respins, AFCO 15 Haideți să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a cu 22. Ist notiert und notiert werden. Genau, also. Ja. Also AFCO 15. AFCO 15 pentru. Împotrivă. Ja, aber dann kürzt aber genau, dann kürzt natürlich also ne? So, AFCO 15. AFCO 15 îl vom vota mai târziu. AFCO 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFCO 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru,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 Cred că a fost respins, dar nu sunt sigură. Votul s-a închis. Respins. Treisprezece pentru. Nu. Continuăm cu 12. Votăm 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă.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 împotriva abținerii se adoptă. Prin urmare, AFCO 15 devine caduc. 23 acum pentru, împotriva abținerii respins, 24 pentru, împotriva Abțineri se adoptă 25 pentru. împotriva abțineri se adoptă 26 devine caduc, 27 pentru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 Din nou un vot uh, unanim, 21 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă. Îl felicităm pe raportor. Iată, am încheiat votul acesta. Trecem acum la avizul comisiei noastre. pentru raportul de la FEM. FEM, pardon, domnul Flanagan dorește să intervină în calitate de raportor. Ines. Mulțumesc. Doream uh, doar o clarificare legată de amendamentul 7 al domnului uh, Lotis Marias. Originalul este în limba elenă și în versiunea spaniolă a traducerii se spune un lucru, în varianta în limba engleză spune altceva și pentru că e vorba de chestiuni foarte diferite de care depinde dacă votăm pro sau contra, ar fi foarte important ca domnul Maria sau, sau grupul dumnealui să ne explice clar ce doresc să spună cu acest uh, amendament, de mai în special cu finalul amendamentului. Nu știu dacă putem primi imediat o explicație. Weil offensichtlich hat niemand, ja, genau, kann der Berichterstatter uns Poate raportorul oare să, ne, să clarifice puțin situația? No, I don't have any information. No. no. Nu, n-am niciun fel de inf- informație, spune domnul Flanagan. Și nici domnul Cernețchi nu ne poate spune ceva. Cred că dorințele domnului Maria sunt bune.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 Votul s-a închis. Respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm votul amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotriva abțineri respins. 15 pentru. Împotriva abțineri respins. 16 pentru. A devine caduc. Trecem la 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Cred că a, cred că a fost respins. Da, se adoptă. Votul s-a închis. Da. Iată, cu un vot în plus se adoptă amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și uh, amendamentul 23. A votat toată lumea? Bine, cu toții sunteți împotrivă. Se respinge atunci. Da, bine, imaginea de la prezidiu arăta altfel. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, cred că a fost respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri respins, 30 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 31 pentru, împotrivă, abțineri respins, 32 pentru, împotriva, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 35 pentru, împotriva, abțineri, respins. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, Haideți să verificăm votul la amendamentul 37. Votul s-a închis. Respins 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri respins, 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abținerii respins, 43 pentru, împotriva abținerii respins, 44 pentru, împotriva abținerii respins, 45 pentru, împotriva abținerii respins, 46 pentru, împotriva abținerii respins, 47 pentru, împotriva abțineri. Cred că a fost respins, dar haideți să-l verificăm. Votul, așadar, votăm 47. Votul s-a închis. Se adoptă. 48 pentru. Împotriva abțineri. Respins. Bine, verificăm 48. Votul s-a închis. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Trecem la votul asupra avizului, astfel modificat. Votul s-a deschis, vot prin apel nominal. Votul s-a închis. 20 de voturi pentru, niciunul împotrivă. Îl felicităm pe raportor și îi mulțumim pentru efortul depus. Suntem presați de timp, avem o audiere în cursul după amiezii. Trecem repede, repede la punctul 7 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune a celorlaltor uh, instituții. Salut uh, reprezentanții uh, Curții de, contului, de Conturi a Ombudsmanului European, al CESE și COR, domnul uh, Javor și domnul Stas sunt raportorii noștri. Uh, Domnul Mugurusa de la Curtea de Conturi este rugat să facă o prezentare de vreo 5 minute, nu mai mult. Bine ați venit, aveți cuvântul imediat. Muchas gracias, señora presidenta del Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte a Comisiei pentru Control Bugetar, doamnelor și domnilor deputați. Vă rog să-mi permiteți să îmi încep intervenția adresându-vă uh, urări uh, de bine pentru anul în curs, pentru anul nou și să vă doresc uh, multe realizări pentru acest nou an care începe și care uh, promite pentru viitorul Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, în capitolul 9 al raportului anual, Curtea de Conturi prezintă rezultatul auditului legat de cheltuielile administrative ale instituțiilor Uniunii Europene. În 2015, plățile asociate rubricii 5 ai, a cadrului uh, financiar multianual, administrație, ajunge la 9 uh, miliarde de euro. Această cifră reprezintă 6,2% din totalul plăților realizate în întregul exercițiu. În aceste plăți sunt incluse cheltuielile legate de resursele umane, salarii, pensii și indemnizații și cheltuieli legate de imobile, echipamente, energie și uh, tehnologie a comunicațiilor. Pentru a face acest audit, Curtea de Conturi a selectat 151 uh, de um, um, tranzacții. Pentru Parlament, uh, Comisie și SEAE. Aceste instituții uh, au făcut uh, obiectul unor sesiuni de, uh, vor face obiectul unor uh, sesiuni de control săptămânile viitoare. Cele 24 de tranzacții uh, restante sunt legate de alte instituții și organizații ale Uniunii Europene. Mai precis, se referă la Consiliu, la um, Curtea de Justiție, Curtea de, uh, audit, uh, Curtea de Conturi, Comitet Comitetul Economic și Social, Ombudsmanul European și um, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Prin um, rotație, din 1912 um, și, și până acum uh, am uh, analizat aceste instituții. Am făcut o analiză rotativă a uh, sistemelor pe baza unui eșantion de uh, recrutare și um, de contractare um, ale autorității, autorității europene pentru protecția datelor. Iată care sunt rezultatele auditului 2015, ca în anii uh, precedenți, am evaluat uh, cheltuielile instituțiilor uh, europene auditate. Rezultatul a fost unul pozitiv. S-a stabilit că cheltuielile administrative au un nivel de eroare care este sub pragul de materialitate stabilit. Mai concret, Curtea de Conturi a găsit uh, erori în 22 de tranzacții dintre, din totalul auditat. Deci eroarea este de 0,6%, o cifră care este uh, în limitele din anii precedenți. În ceea ce privește cele 24 de uh, tranzacții auditate aferente celorlalte instituții și uh, organizații, trebuie să vă spun că nu s-au găsit erori grave sau puncte slabe Când am analizat sistemele autorității pentru uh, protecția datelor, trebuie să vă spun că nu am găsit nici acolo deficiențe și nereguli importante. Voi încheia mulțumind uh, tuturor uh, angajaților curții de conturi care s-au ocupat de acest proces. Doamna președinte, vă stau desigur la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru a oferi clarificări. Uh, legat de activitatea noastră. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Vă mulțumim pentru prezentarea acestor, uh, acestor date. Acum le dau cuvântul uh, secretarilor generali și directorilor generali ai celorlalte instituții. Uh, domnul Cano este primul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați adresat această invitație. Uh, vreau uh, să-i mulțumesc și domnului Iavor pentru că ne permite să vorbim astăzi în fața dumneavoastră. Sunt conștient de timpul limitat pe care l avem la dispoziție, așa încât voi prezenta foarte pe scurt activitatea Curții de Justiție în 2015. Voi face acest lucru uh, mai ușor pentru că pentru prima dată Curtea a publicat pe uh, site-ul web un raport uh, de activitate foarte complet care se referă atât la activitatea judiciară cât și rapoartele de gestiune. Avem așadar o imagine completă care permite cetățeanului să înțeleagă mai bine activitatea instituțiilor. Acest raport complet a fost, desigur, transmis tuturor membrilor Comisiei dumneavoastră. Elementele marcante pe 2015 sunt următoarele. Am avut 1711 uh, de uh, cauze din toate jurisdicțiile, 1755 de cauze au fost 1705 uh, cauze au fost soluționate. Numărul de cauze pe care le-am soluționat nu a fost niciodată atât de înalt. Am avut uh, cauza Schlems, uh, cauza Gauweiler în legătură cu uh, protecția datelor personale. Nu mă voi referi la ele, însă pentru că nu avem timp, la, prea mult timp la dispoziție. Cred că um, ne-am îmbunătățit timpul de răspuns, de soluționare a cauzelor, care a ajuns la 20 um, de luni în cazul tribunalului și 15 luni în cazul curții. Avem uh, un vicepreședinte nou, domnul Antonie, Antonio Dizano. A fost uh, al treilea an uh, dureros pentru Curtea de Justiție, pentru că a trebuit să ne reducem efectivele ca și alte instituții. La sfârșitul anului 2017, Curtea de Justiție își va fi redus cu 200 de persoane efectivele. Am uh, modernizat uh, administrarea instituției folosind sistemul ecuria de transmisie electronică a documentelor între părțile implicate, încercarea raționalizării uh, multilingvismului, am tradus 1.600.000 de documente juridice, economisind așadar traducerea a um, 500 de mii de pagini. Am uh, executat uh, creditele în procent de 99%. În ceea ce privește controlul bugetar, aș vrea să vă spun că ne bucurăm uh, că Curtea de Conturi nu a găsit nereguli. În cazul nostru, acest lucru este valabil încă din 2010. Curtea de Justiție s-a concentrat în mod eh, special asupra recomandărilor Parlamentului European și în special ale Comisiei Cont. În, priv- în privința egalității de gen am eh, încercat eh, să încurajăm femeile să candideze. Noi avem o nouă directoare pentru uh, afaceri, chestiuni financiare, care a fost numită în decembrie. În ceea ce privește protecția mediului înconjurător, instituțiile fac de mult uh, eforturi uh, în acest sens și uh, rezultatele se văd. În, uh, la 15 decembrie 2006 uh, am trecut la EMAS și uh, încercăm să ne uh, atingem obiectivele de mediu. Noul cod de uh, conduit uh, adoptat de curte și de tribunal în, în decembrie 2016 prevede publicarea pe internet a activităților de interes european sau de reprezentare a membrilor. Toate acestea se vor publica așadar pe site-ul web al Curții de Justiție. De asemenea, interesele personale și financiare ale uh, membrilor curții vor fi și ele făcute publice, ceea ce va permite președintelui uh, curții și, președintelui curții și tribunalului să se asigure că nu există conflicte de interese. De asemenea, uh, printr-o decizie în 2016 am decis să folosim în mod mai economic mașinile de serviciu. Am făcut-o în colaborare strânsă cu Curtea de Conturi. De asemenea, ne-ați spus că doriți să folosim mult mai eficient șoferii membrilor curții. De, de la 1 ianuarie anul curent, șoferii vor avea și o încărcare administrativă, ceea ce uh, ne permite să economisim uh, fonduri neangajând uh, agenți contractuali. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Herzlichen Dank. Wir nehmen sehr gerne zur Kenntnis, dass sich da einiges getan hat und möchten uns. Mulțumesc. Știm că ați făcut eforturi importante, vreau să vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns la întrebări. Îi voi da acum, pentru că ne veți răspunde la întrebări, voi da acum cuvântul reprezentantului Cursii de Conturi. Onorată președintă, onorați uh, deputați, aș vrea să vă ilustrez cu mai multe cifre uh, activitatea Curții uh, de conturi pe 2015. Am făcut rapoarte și decizii, între care raportul uh, privind um, bugetul general și privind Fondul European de Dezvoltare. Împreună cu declarația de um, fiabilitate am făcut 25 de rapoarte speciale pe teme diferite, precum um, ajutorul financiar micro-întreprinderilor, contractarea publică, finanțarea apelor uh, reziduale uh, din Dunăre și finanțarea misiunilor europene în Afganistan am făcut controle pe teren în 27 de state membre și 27 de state terțe. Am realizat de asemenea 8 uh, uh, decizii legate de propunerile legislative legate de domeniul financiar. Toate aceste rapoarte și decizii conțin uh, recomandări de utilitate mare pentru lucrările uh, de control bugetar, deci pentru comisia dumneavoastră. În 2015, Curtea de Conturi a făcut un efort deosebit pentru a analiza guvernanța economică și financiară a Uniunii Europene. Am uh, publicat rapoarte legate de ajutorul financiar acordat statelor uh, cu dificultăți în legătură cu uh, Agenția de Calificare a creditor și în legătură cu alte um, instituții. De asemenea, am publicat uh, decizii în legătură cu uh, crearea Fondului European de Investiții Strategice și, după cum uh, știți, cu activitățile Curții de Conturi va continua în acest sens. În 2017 vom publica alte rapoarte pe aceleași teme. În 2015, Curtea de Conturi s-a concentrat foarte mult pe relația sa cu Parlamentul. Uh, Există și au existat legături zilnice între membrii uh, Curții de Conturi și uh, membrii Comisiei Cont. Am participat la numeroase reuniuni, precum și în vizitele în delegațiile din Grecia și Serbia. De asemenea, am avut, au avut loc mai multe reuniuni bilaterale și uh, o reuniune care a avut loc la Luxemburg. s-au făcut nouă rapoarte speciale pe care membrii Curții de Conturi le-au prezentat în cadrul altor comisii uh, ale Parlamentului European. În legătură cu uh, indicatorii uh, cheie de performanță, pot să vă spun că avem concluzii pozitive. Recomandările noastre sunt, în general, acceptate foarte bine. Am redus termenul mediu de producere a rapoartelor. În 2015 le-am produs în cam 17 luni. Știm că mai sunt încă multe de făcut uh, pentru că regulamentul financiar a stabilit o regulă de realizare a rapoartelor în 13 luni. Încercăm să reformăm uh, Curtea de Conturi, uh, concentrându-ne resursele pe auditarea sectoarelor urgente. În 2015 am depus uh, eforturi pentru a rămâne un model de rigoare și eficiență în administrarea resurselor. Am uh, continuat să realizăm reducerea cu 5% a efectivelor noastre. Numărul de posturi libere s-a redus la 1,7% uh, comparativ cu 3% în anul precedent am uh, implementat cu succes uh, programul EMAS pentru mediul înconjurător. Raportul nostru anual de activitate și anexa la acesta uh, conțin informații detaliate și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Ruiz Garcia. Und Vă mulțumim, domnule Ruiz Garcia. Bineînțeles, apreciem colaborarea cu Curtea de Conturi. Acum Uh, reprezentantul cu uh, CESE are cuvântul. Uh, thank you, Chairwoman, honorable members. We publish in... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Vă mulțumim. Urmărim uh, cooperarea între CEURCS uh, și Parlamentul European cu mare interes. Și acum urmează domnul Voianic din partea CEUR. Chair, honorable rapporteur, uh, honorable Blick und um... Vă mulțumim foarte mult. Și noi suntem uh, mândri pentru că, iată, cooperarea între CEUR, CESE și Parlamentul European a fost un fel de proiect de, de suflet al comisiei noastre. Trecem acum uh, la doamna Minter din partea Ombudsmanului European. For chair and... Wir wissen auch, wie wichtig gut Vă mulțumim și noi știm cât de importantă este buna administrație. Vedem în fiecare zi care sunt efectele negative ale unei proaste administrații, nu-i așa? Doamna Doxi de la Autoritatea pentru Protecția Datelor este ultima care va interveni. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, the details of our activities in 2015 Vielen herzlichen Dank für Vă mulțumim pentru informațiile acestea. Iată, 5 minute sunt suficiente pentru a furniza niște informații clare. Raportorii noștri uh, primesc cuvântul. Acum începe domnul Iavor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca și eu să fiu cât mai concis cu putință. Bine, nu va fi ușor, pentru că sunt raportor pentru Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și uh, Ombudsmanul European. Dar de la bun început aș vrea să mulțumesc tuturor instituțiilor pentru buna cooperare pe care am avut-o. Am organizat o serie de întâlniri la Bruxelles și la Luxemburg cu aceste instituții. De asemenea, comisia noastră a vizitat unele dintre aceste instituții, iar eu, în calitatea mea de raportor, am avut posibilitatea de a întâlni pe unii dintre colegii care lucrează la aceste instituții. Deci, pe ansamblu, consider că am avut un schimb de opinii și o cooperare fructuoasă pe uh, majoritatea subiectelor uh, relevante în această procedură. Încep cu Curtea de Justiție și vreau să mulțumesc la, încă de pe acum pentru toate răspunsurile pe care le-am primit. Din păcate, doar vineri am primit, primit, primit versiunea în engleză a acestor răspunsuri. Am avut uh, puțin timp la dispoziție pentru a studia răspunsurile dumneavoastră, dar le-am studiat. Uh, putem spune că multe lucruri bune au fost făcute de către Curtea de Justiție în calitatea mea de uh, membru al verzilor, nu pot decât să vă felicit pentru toate măsurile legate pentru protecția mediului înconjurător. Bine, mai sunt multe alte de făcut, dar cred că evoluția este una încurajatoare. În prezentarea dumneavoastră ați uh, menționat sistemul Ecuria. Într-adevăr, uh, este un instrument care facilitează schimbul rapid de informații și documente între părți. Vă felicit pentru acest uh, sistem. De asemenea, văd că Curtea de Justiție dorește să promoveze mai multe femei în funcțiile de conducere, un alt lucru salutar, dar Din păcate, în calitatea mea de reprezentant al unui nou stat membru, nu pot decât să atrag atenția asupra faptului că uh, statele membre noi sunt slab reprezentate la nivelul conducerii diferitelor directorate sau uh, unități. Doar 13 din 72 sunt conduse de reprezentanții statelor uh, mici sau noi. Am fost uh, ușor dezamăgit de asemenea de răspunsurile primite la întrebările 27 și 28. Eu cred că Curtea de Justiție ar trebui să ofere mai multe informații Curții de Conturi în ceea ce privește performanța sau indicatorii de performanță în cursul uh, anchetelor uh, Uh, sau cu privire la uh, anchetele în curs. Bineînțeles, nu sunt expert uh, jurist, dar totuși consider că Curtea de Conturi ar trebui să primească aceste informații, uh, cu atât mai mult cu cât avem o serie de regulamente în vigoare care protejează până la urmă caracterul confidențial al acestor uh, informații. Trec acum la Curtea de Conturi. Și dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru cooperare. Îmi dau seama că reforma este în curs. În momentul de față abia simțim primele uh, rezultate ale reformelor deja întreprinse. Rezultatele sunt pozitive, prin urmare nu pot decât să vă felicit. Am câteva întrebări foarte scurte. Cred că nu am suficient timp la dispoziție pentru a lăuda toate reușitele Curții de Conturi în 2000 15. Am o întrebare cu privire la echilibrul de gen. În acest sens vreau să întreb care sunt uh, măsurile întreprinse de către dumneavoastră pentru a asigura un mai mare echilibru de gen în uh, contextul uh, managementului mediu și înalt, senior. E important acest deziderat. De asemenea, am o întrebare legată, legată de cooperarea cu OLAF. Uh, vedem că atunci când e vorba despre combaterea corupției, instituțiile europene, până la urmă, au uh, niște posibilități uh, limitate în ceea ce privește controlul utilizării fondurilor europene. Deci cu atât mai importantă este cooperarea între instituțiile europene. Printre acestea sunt Uh, numără și Curtea de Conturi și OLAF. Și tocmai de aceea vă întreb ce ați făcut pentru uh, a uh, îmbunătăți această colaborare, mm, pornind de la textul articolului 5 din regulamentul 853. După aceea, în, ultim, în ultimii ani am observat că Curtea de Conturi și-a modificat abordarea în, din cursul anchetelor. Nu se mai anchetează pur și simplu irregularitățile, ci se studiază performanța. Lucrul acesta este important. Avem nevoie de, un, de controle de performanță mai uh, viabile. E important nu doar să vedem cum anume au fost cheltuiți banii, ci trebuie să vedem dacă cheltuirea acestor fonduri este într-adevăr uh, una logică uh, din perspectivă europeană. Dacă, trebuie să vedem dacă cheltuielile efectuate sunt într-adevăr uh, dotate cu o valoare adăugată europeană. Și după aceea dacă mai acordați un minut, doamnă președinte, aș trece la ombudsmanul european. Am citit cu mare interes răspunsurile primite din partea acestei uh, instituții. Sunt încântată de măsurile de transparență, uh, pusă în aplicare de, de ombudsmanul uh, european. De asemenea, ombudsmanul încearcă, iată, să să stimuleze transparența în cursul negocierilor uh, comerciale, în special TTIP-ul este vizat aici. De asemenea, perioada de reflexie este în, încă unul dintre subiectele abordate de către ombudsman în 2015, dar mai există și un subiect care n-a fost neapărat tratat până în momentul de față de ombudsmanul european, și anume când vine vorba de solicitarea de informații și documente, nu se pune problema oferirii acestor informații uh, sau doar problema oferirii acestor informații și documente de către instituțiile europene, ci se pune și problema calendarului în care accesul la aceste informații este asigurat. Și din păcate informațiile pe care le primim din punctul acesta de vedere nu sunt neapărat uh, încurajatoare. Uh, cred că ombudsmanul european ar trebui să se ocupe și de acest subiect. Mulțumesc! Le voi da imediat uh, uh, cuvântul reprezentanților acestor instituții. Domnule Escobar, aveți cuvântul? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze de la bun început pentru transmiterea atât de tardivă a răspunsurilor în engleză la chestionar, dar văd că ați reușit să înțelegeți și să studiați cu mare, mare atenție răspunsurile pe care le-am oferit. Acum, în ceea ce privește răspunsurile la întrebările pe care ni le-ați adresat uh, acum, uh, aș vrea să vă spun că Curtea de Conturi a decis să, să uh, facă această revizie în anul 2016. Lucrul acesta, bineînțeles, înseamnă un volum mai mare de lucru pentru auditorii curții de conturi. Înseamnă un efort uh, mai mare pentru toți funcționarii curții de conturi, bineînțeles. Asta deoarece ne-am dorit să ne aplicăm aplicăm cât mai sau să ne implicăm cât mai uh, profund în uh, aceste demersuri. Dar există într-adevăr limite. Și limita aceasta nu ține neapărat de alegerea făcută de Curtea de Justiție sau de către tribunal. Este o limită care provine din dreptul primar, din uh, statutul Curții de Justiție, care face parte din tratat. Este vorba despre articolul 35 care prevede secretul de, uh, deliberărilor uh, tribunalului și a curții. Nimeni nu poate devoala, devoala până la urmă conținutul deliberărilor în curs. Este vorba despre o regulă bătută în cuie în tratatul Uniunii Europene. Deci, genul acesta de informații nu poate fi oferit. Deci, până la urmă, nu vorbim despre o alegere făcută de către instituție, ci vorbim despre o obligație uh, care decurge din tratat și care este de fapt comună tuturor statelor membre. Și ce s-a întâmplat? În cursul reviziei sale, la un moment dat, Curtea de Conturi a dorit să examineze câteva dintre cazurile care au reprezentat eșantionul stabilit de către Curtea de Conturi. Din păcate, exista riscul de a se încălca secretul acesta al deliberărilor prin uh, furnizarea de informații uh, de anumite informații solicitate de Curtea de Conturi. Și până la urmă, liderii celor două instituții au uh, decis să procedeze în felul acesta. Au fost furnizate informații, fără însă a se încălca secretul deliberărilor. Dar, în același timp, se prevede permanent uh, posibilitatea organizării unor ședințe între judecători și raportorii curții de conturi în cazul în care se doresc uh, sau se dorește obținerea de informații suplimentare. Dar uh, obligația aceasta impusă Curții Europene de Justiție Uh, de justiție, deci această obligație nu poate fi încălcată. Nu se pot furniza informații nici măcar membrilor curții de conturi cu privire la uh, deliberările în curs. S-au purtat deja uh, discuții pe tema aceasta. Sper ca până la urmă Curtea de Conturi să primească toate informațiile de care are nevoie pentru ca pe viitor să își poată finaliza revizia. Bineînțeles că și noi suntem foarte interesați de sugestiile, recomandările care vor fi făcute de Curtea de Conturi, pentru că aceste recomandări nu ne pot decât ajuta pentru sporirea performanței instituției noastre. Atât din partea mea, vă mulțumesc! Domnul Ruiz Garcia urmează. Poate ne-ați putea indica de asemenea și momentul în care Curtea de Conturi va finaliza raportul special cu privire la Curtea de Justiție. Domnul Garcia are cuvântul. Um, I think that the report will be ready in the second... Cred că raportul va fi finalizat la finele celei de-a doua jumătate a anului 2000 17. În iulie, probabil va fi finalizat, spune vorbitorul. Bine, acum trec la răspunsurile pe care le datorez raportorului. Vă mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește echilibrul de gen, trebuie să recunosc că nu suntem prea mulțumiți de rezultatele pe care le obținem. Avem ambiții mult mai mari decât ceea ce am obținut deja. Avem un plan cu privire la oportunitățile egale și am încercat să uh, organizăm uh, formări. Uh, asta uh, am schimbat regulile pentru a ne asigura că există egalitate de gen la nivelul recrutării, dar și promovării. Avem uh, o serie de activități numărate în 2015 pe tema aceasta. În 2016, de asemenea, avem, am numit mai mulți manageri femei. Dar cu toate acestea suntem conștienți de faptul că n-am făcut suficient, vom continua eforturile în, acest, în această direcție și sper că în curând vom putea să vă prezentăm uh, rezultate mult mai bune în ceea ce privește egalitatea de gen. Uh, asta în special în uh, ceea ce privește ocuparea funcțiilor de management. Acum, în ceea ce privește colaborarea noastră cu OLAF, dați-mi voie să vă spun că mai există deja un cadru juridic pentru cooperarea cu OLAF și cadrul acesta funcționează fără probleme. Bineînțeles, avem uh, acum în discuție un nou aranjament de cooperare administrativă, dar pentru a ne asigura că acest uh, aranjament este într-adevăr eficient, ne-am dori ca toate temerile ridicate de către comisia aceasta și de către forurile abilitate de la OLAF să fie luate în considerare. Pe tema aceasta purtăm uh, discuții în momentul de față. Sperăm că discuțiile vor fi finalizate uh, cât mai curând cu putință, dar uh, există deja un cadru juridic de colaborare. În ceea ce privește abordarea bazată, bazată pe performanță, sunt de acord cu raportorul. În 2016 am, am venit cu 36 de astfel de rapoarte, e un record și, și pe viitor ne dorim ca auditul de performanță și uh, uh, toate instrumentele conexe să fie întărite. Doamna Minder, vă rog. Herzlichen Dank. It is indeed true that um, we have also noticed from the complaints we're getting din uh, plângerile pe care le-am primit, am văzut că pot fi întârzieri semnificative. Uh, atunci când e vorba de solicitările de acces. Uneori uh, și noi avem probleme de acces, tocmai de aceea este greu să răspundem la timp. Termenul este de asemenea destul de scurt. A doua fază se numește uh, solicitare de confirmare și reprezintă, de fapt, un apel. Uneori uh, solicitanții nu primesc nici măcar un uh, răspuns, o scrisoare prin care să fie informați că încă se lucrează la dosarul lor. Pe baza plângerilor uh, pe care le primim, vom uh, decide dacă există o problemă sistemică um, și um, vom um, vedea dacă există cumva vreun refuz din oficiu al anumitor uh, tipuri de solicitări pentru a putea informa cetățenii că ei se pot adresa tribunalului în cazul în care li se uh, refuză solicitarea de la bun început. Da, asta are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să le mulțumesc instituțiilor pentru care sunt raportor pentru modul extraordinar în care mi-au furnizat informații. În calitate de raportor am vizitat personal aceste trei instituții și vreau să vă adresez mulțumirile mele pentru colaborare. Chestionarul a fost uh, conceput uh, într-un fel anume, am primit răspunsuri rapide la el, și uh, mulțumită acestor răspunsuri am avut la dispoziție suficiente informații pentru uh, a putea um, să mă ocup de procedura de descărcare de gestiune. Am dorit să ne concentrăm pe mai multe aspecte care sunt evidente din chestionar, cooperarea cu Parlamentul European, chestiuni legate de personal, egalitatea de gen, un subiect pe care ne-am concentrat în mod special și uh, plasarea femeilor uh, în poziții mai bune și uh, în posturile de conducere, nu doar în posturile de management mediu. De asemenea, transparența a fost un punct pe care l-am urmărit, pentru că este foarte important pentru Comisia noastră parlamentară. Am pus întrebări și legate de combaterea uh, corupției și fraudei, uh, prevenirea conflictelor de interese, tratarea denunțătorilor, amprenta de mediu pentru aceste trei instituții. Cred că rezultatul a fost unul pozitiv în acest sens. Foarte adesea în discuțiile despre descărcarea bugetară, vorbim despre stabilirea bugetului în funcție de performanțe. Va trebui să analizăm mai îndeaproape acest subiect. Însă până acum suntem foarte mulțumiți uh, de modul în care am colaborat. În uh, legătură cu Comitetul Economic și Social, reprezentanții uh, acestei instituții au um, um, adus în discuție în avans uh, mai multe uh, puncte pe care doream și eu să le discut. Cooperarea cu Parlamentul European, de exemplu, aceasta este o chestiune politică și durează să ajungem la un uh, acord. De asemenea, sunt necesare eforturi și din partea Parlamentului European, din partea secretarului nostru general. Când Klaus Vele Uh, va vorbi, uh, ne va vorbi în legătură cu descărcarea de gestiune a Parlamentului. Îi vom adresa întrebări în legătură cu aceste chestiuni. Doresc să Voi menționa în raportul meu că va trebui să uh, cerem accelerarea lucrărilor în sensul cooperării în raportul meu. E adevărat că în privința egalității de gen uh, încă nu, am, nu ne-am atins obiectivele. Desigur, uh, ele trebuie atinse până în 2020. Însă aș vrea să întreb Comitetul Economic și Social care vor fi măsurile concrete pe care le va lua pentru a îmbunătăți uh, raportul de gen în cadrul acestei instituții. Bunăstarea personalului este uh, un alt subiect atins în chestionar. Un lucru care contribuie la bunăstarea personalului este, sunt activitățile de team building. Din răspunsurile Comitetului Economic și Social, m-a surprins uh, ceea ce spuneți în legătură cu activitățile de team building, pe care le numiți away days, uh, zile petrecute altundeva decât la locul de muncă împreună cu colegii. Numărul uh, de participanți a scăzut, uh, s-a redus aproape la jumătate. De ce s-a redus uh, numărul de participanți? În legătură cu transparența, am primit răspunsuri importante Ni s-au furnizat uh, informații detaliate în legătură cu eforturile care se fac, lucru pentru care vă mulțumesc. Se vorbește despre deschidere, despre transparență, despre modul în care uh, își desfășoară biroul activitățile. Uh, Însă cred că e loc de mai bine în ceea ce privește activitățile membrilor um, individuali. Comitetul Regiunilor, reprezentantul uh, acestei instituții, a spus că este foarte importantă cooperarea cu Parlamentul European, sunt de acord cu acest lucru. Sunt membru și al Comisiei ENVI și uh, în uh, mandatul precedent am avut uh, un raport important uh, legat de modul în care se tratează deșeurile transportate către state terțe. Atunci am cooperat foarte bine cu un membru al Comitetului Regiunilor. Am vrut să lucrez cu un reprezentant al Comitetului Regiunilor care um, cunoștea bine portul Anvers. În ceea ce privește egalitatea de gen, nici la Comitetul Regenilor nu s-a atins încă echilibrul corect. Posturile de conducere sunt deținute de femei în procent de 25%. Managementul de mijloc uh, are 38% uh, din uh, personal care sunt femei. Aș vrea să știu care sunt uh, planurile Comitetului Regiunilor, cum dorește să îmbunătățească acest echilibru. În ceea ce privește personalul, uh, m-a surprins nivelul concediilor uh, pe caz de boală. Văd că cinci persoane au fost uh, bolnave tot anul, chiar dacă eliminăm aceste 5 persoane, cred că în general 18,9 zile uh, este media, ceea ce reprezintă o, un, o cifră foarte mare. Cum uh, intenționați să reduceți acest nivel al concediilor medicale? În final, în legătură cu transparența și cu denunțătorii, Comitetul uh, Regiunilor am avut un caz de denunțare care încă nu a fost uh, soluționat. În 2016 uh, cazul a ajuns la OLAF și se așteaptă o decizie în legătură cu uh, acțiunile viitoare, în legătură cu acest caz. Uh, totuși, uh, am constatat că există tensiuni în relația Comitetului Regiunilor cu chestiunea denunțărilor. Este posibil să mm, se întâmple dificultăți în ajungerea la un, a unui acord care să mulțumească și care să fie în interesul ambelor părți. Aș vrea să îndemn Comitetul Regiunilor să încerce să ajungă la un mm, acord mm, care să satisfacă ambele părți. Uh, însă știu că este dificil și că sunt chestiuni legale, dar nu este bine să dureze atât de mult un caz de denunțare. În privința autorității pentru uh, protecția datelor, uh, Dintre cele trei instituții pe care le-am analizat, aceasta a fost instituția cu activitatea cea mai specifică, cu un număr redus de personal raportat la sarcina atât de importantă pe care o îndeplinește această instituție. Nu trebuie să subestimăm importanța acestei activități de uh, protecție a datelor. Este vorba de o activitate uh, ce servește intereselor cetățenilor și uh, companiilor europene. Știm că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se confruntă um, permanent cu provocări noi. S-au adoptat uh, legi noi și în luna mai 2017 se va face și legătura cu Europol. Există un nou regulament în legătură cu protecția datelor, o nouă directivă, toate acestea vor avea consecințe asupra activității uh, Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Singurul lucru uh, cu care am avut uh, dificultăți a fost următorul. O instituție de dimensiuni mai mici se confruntă cu anumite dificultăți și cred că aș vrea uh, să îmbunătățim rentabilitatea ei. Acest lucru cred că îl voi trece în... Uh, aș vrea să-l văd în rezoluția uh, ceva însoții descărcarea de gestiune. Eu cred că în privința rentabilității Cred că se pot îmbunătăți uh, lucrurile, dar oricum acest lucru spun cu tot respectul pentru Autoritatea pentru Protecția Datelor. Iată și uh, membrii comisiei noastre vă sunt prieteni. Ați ajuns și la acest nivel. Îi dăm cuvântul mai întâi reprezentantului CESE. Uh, thank you, Chair, and thank you. Dank. Nächster auf der ist der Kollege Stechowski, bitte. Stechowski. názoru i za přípravu, eh, za přípravu tématu. Vă mulțumesc, vreau să vă mulțumesc pentru acest schimb eh, de opinii. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru timpul acordat de către colegi eh, acestui subiect. Anul trecut am fost raportor din umbră pe acest subiect și trebuie să recunosc că unele dintre întrebări și unele dintre răspunsuri sunt identice cu cele adresate și primite anul trecut. Pe de altă parte, recunosc că multe lucruri s-au schimbat. Spre deosebire de anul trecut, nu voi fi atât de critic, dar cu toate acestea sunt trei subiecte pe care nu pot să le trec sub tăcere. În primul rând, uh, domnul uh, Iavor a vorbit despre prezența reprezentanților uh, noilor state membre în funcțiile de, conduceri, de conducere. Dați-mi voie să vă spun că am 36 de ani și de 24 de ani încoace sunt membru sau cetățean al Uniunii Europene. Și tocmai de aceea nu consider că reprezint un nou stat membru. O treime din viața mea am uh, trăit în Uniunea Europeană, prin urmare nu suntem noi. E drept că în uh, conducerea multor instituții, doar 12 până la 18% din personal reprezinte noile state membre între, glimina, între ghilimele. România și Bulgaria sunt chiar mai noi decât noile state membre și, prin urmare, nu sunt reprezentate mai deloc. Deci vă rog frumos să continuăm a purta discuții pe tema aceasta, pentru că problema persistă nu doar în instituțiile pe care le discutăm acum. Vreau să vă întreb cum încercați să îmbunătățiți situația, cum doriți să ameliorați uh, reprezentanța noilor state membre. Mi-ar plăcea să aflu câte ceva despre un cal- calendar. N-am auzit uh, nimic despre așa ceva. Uh, în ceea ce privește echilibrul de gen, am auzit deja că în multe dintre instituții reprezentarea femeilor este una bună. Există clar progrese făcute din acest punct de vedere. Peste 50% dintre angajați sunt femei în multe dintre instituții. Deci, iată, pe palierul egalității de gen am făcut multe, dar în ceea ce privește reprezentarea noilor state membre în uh, funcțiile de conducere, nu s-a făcut mai nimic. În al doilea rând, transparența. Pentru noi toți, uh, membrii Parlamentului European, subiectul acesta este foarte important. Transparența se referă nu doar la mass media sau la site-urile web. Trăim în era modernă în care internetul și datele sunt deosebit de importante. De asemenea, rețelele de socializare sunt esențiale în era în care trăim. Prezentarea într-o manieră interactivă a diferitor informații, uh, din păcate, este deficitară. Uh, Uh, la capitolul instituțiilor europene. În multe instituții, parcă timpul s-a oprit cu vreo 10 ani în urmă. Prin urmare, eu consider că trebuie să facem împreună pași înainte. Eu știu, spre exemplu, că CEJ nu poate nu poate să înregistreze sau să transmită în direct uh, toate uh, cazurile pe care le discută, procesele pe care le, le tratează. Dar eu, cu toate acestea, trebuie să facem în așa fel în car, încât uh, pe rețelele de socializare să fim mai prezenți, pentru că altfel cetățenii europeni nu au acces la informațiile de care au nevoie. În al treilea rând, aș vrea să vorbim despre descărcarea de, just, de gestiune. La ultima descărcare de gestiune am tot vorbit despre, de, despre transparență, dar până la urmă, la vot, în contextul COR, am observat că s-au uh, prezentat o serie sau înaintat o serie de amendamente din partea colegilor, unora dintre colegi, amendamente care până la urmă diminau criticile uh, adresate de majoritatea dintre noi. Eu sunt conștient de faptul că mm, uneori criticile pot fi prea severe, pot fi chiar greșite, dar, pe de altă parte, consider că nu este corect ca uh, niște colegi din comisia noastră să accepte să depună în numele unor instituții, respectiv CEOR, anumite amendamente. Uh, mi-aș dori ca membrii CEORES să renunță la această practică. Dacă au obiecții vis-a-vis -vis de criticile aduse de către noi, atunci trebuie să vină în fața noastră, să discute cu noi cât se poate de clar, să discute de asemenea cu raportorul și sper că lucrul acesta se va întâmpla într-adevăr anul acesta. Urmează domnul De Jong. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, doi, două comentarii și vreau să vă adresez scuze mele pentru că am pierdut o parte din discuție. Am fost chemat în altă parte. Am uh, ascultat ce a spus domnul Cercoschi și vreau să vă spun că mi-a uh, furat cuvintele. Aceleași lucruri le-aș fi spus și eu despre Comitetul Regimilor și Comitetul Economic și Social. Pentru că ambele instituții au uh, de reprezentat interesele autorităților regionale și locale și ale soci- partenerilor sociali. Însă atunci când vorbim despre descărcarea de gestiune, trebuie să acordăm atenție vizibilității celor două instituții și eficienței produselor lor adică um, avizele și consilierea oferite altor instituții. Am uh, înțeles că s-au făcut progrese, texte ale Comitetului Regiunilor au fost incluse în rezoluțiile Parlamentului European, s-au mai făcut astfel de lucruri, însă cam atât. Despre asta e vorba până la urmă. Uh, Dacă vorbim despre stabilirea bugetului în funcție de performanțe și dacă e loc de mai bine, aș vrea să văd cum se traduce în termeni concreți acest lucru. În rapoartele anuale de activitate, aceste două instituții explică cum au atins rezultate pozitive mulțumită cooperării. Pe de altă parte, în ceea ce privește Curtea de Justiție, văd că între creditele de angajament și creditele de plăți, diferența este importantă. De asemenea, acest lucru se aplică și uh, călătoriilor oficiale, misiunilor. Am mai întrebat acest lucru, dar repet, cum explicați această diferență atât de mare între angajamente și plăți? e legat de gestionarea misiunilor? Mich auch auf die Rednerliste gesetzt. Mulțumesc și eu m-am pus pe lista vorbitorilor. Am, de fapt, două întrebări de adresat. Prima întrebare se adresează CEJ și Curții de Conturi. La întrebarea 14 de pe pagina 7, se vorbește despre uh, anumite contracte oferite a unor foști angajați. Ei, în acest uh, context am aflat că au existat uh, astfel de angajări la un salariu mult mai mare, un nivel mai, mai înalt. Din am un interes statistic. Mi-ar plăcea să aflu date cu privire la salariile obținute, numărul de contracte atribuite, etc., în special în domeniul traducerilor. După aceea, în al doilea rând, o întrebare pe tema egalității de gen. Vă mulțumesc tuturor uh, colegilor de sex bărbătesc că, iată, vă arătați atât de interesați de subiect. E un uh, pas înainte până la urmă. La pagina 4 tabelul nu arată neapărat câte femei sunt, uh, ocupă funcții înalte de con- conducere la nivelul CEJ și dacă am primi mai multe detalii pe tema aceasta, ar fi foarte bine. Și în ceea ce privește Curtea de Conturi. Și tot în ceea ce privește Curtea de Conturi, vedem că 30 de angajați de la curte au fost uh, multe, multe săptămâni în 2015 bolnavi. Avem patru cazuri de boală prelungită uh, și după aceea o serie de alte cazuri de, de boală, mă rog, pe perioadă mai, mai scurtă. Dați-mi voie să vă întreb despre ce fel de cazuri de boală vorbim aici? de fapt. V-aș fi foarte recunoscătoare dacă ne-ați oferit, aceste între... ne-ați oferit răspunsuri la aceste întrebări. Întâi uh, îi dau cuvântul domnului Escobar, dacă acceptă, domnului grefier. Mersi, doamnă președinte. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi permit uh, să fac mai întâi un comentariu legat de reprezentarea resortisanților uh, mai multor state membre în posturile de conducere. Trebuie să înțelegem că instituțiile reprezentate aici nu sunt uh, foarte mari. Avem uh, la Curtea de Justiție patru directori generali, de exemplu. Este dificil să asigurăm o reprezentare echitabilă a tuturor cetățenilor statelor membre, dacă avem doar patru directori generali. Avem în total 18 posturi de conducere pentru 28 de state membre. Există, desigur, obligația uh, impusă de statutul funcționarilor de a lua mai întâi în calcul competențele candidaților. Desigur, e importantă și reprezentarea cât mai echitabilă a resortizanților tuturor statelor membre, cât și a egalității de gen trebuie să fie respectate în măsura posibilului. În ceea ce privește întrebarea doamnei președinte, întrebarea 14, câți foști membrii ai personalului uh, instituțiilor prestează servicii pentru curte la momentul de față. V-am uh, prezentat cazul celor două persoane uh, încadrate A de 14. Dacă doriți cifre mai concrete, vă pot răspunde în scris. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Ehm, aveți dreptate când vă referiți la distribuirea naționalităților. Dacă ținem cont și de bărbați și femei, avem 710 persoane din Franța, foarte mulți reprezentanți ai Spaniei, 8 germani. Deci există un dezechilibru eh, pregnant eh, în ceea ce privește reprezentarea statelor membre. Este izbitoare, eh, într-adevăr, această situație există și explicație de ce uh, sunt reprezentate mai mult anumite state decât uh, altele. Eu înțeleg că Curtea de Justiție um, lucrează pe sistemul francez, de aceea sunt atât de mulți uh, francezi angajați. Mai doriți să adăugați ceva? Da, în legătură cu diferența între um, plăți și angajamente trebuie să vă, vă, vă vom răspunde în scris dacă sunteți de acord, după ce vom face o verificare. Vă mulțumesc foarte mult, domnul uh, Ruiz Garcia. Mulțumesc. În ceea ce privește numărul uh, de femei, vom uh, transmite în scris datele concrete pentru a fi sigur că vă transmit cifrele corecte. Dar pot să vă spun că în raportul nostru anual de activitate, la pagina 51, explicăm uh, că la categoria administratori și auditori, deci acei funcționari care sunt uh, pasibili de a fi personal de conducere, 41% sunt femei și uh, Într-adevăr, în postul de conducere doar 31% sunt femei. Suntem uh, conștienți că mai avem uh, multe de făcut uh, în acest domeniu. Vom continua să facem efort în acest sens. În ceea ce privește concediile medicale, am prezentat în tabelul de la pagina 17 Uh, toate datele necesare, dar desigur, dacă doriți informații suplimentare, uh, vom, vom încerca să vi le furnizăm. Planas, bitte. Domnul Planas are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Două comentarii concrete legate de două chestiuni aduse în discuție domnul de Ionghe și Kotski. Uh, în ceea ce privește echilibrul geografic, cum a spus antevorbitorul meu și cum am spus și eu la început, trebuie să ținem cont de obiectivele noastre din punctul de uh, atât de vedere, din punctul de vedere al echilibrului geografic, cât și al echilibrului de gen, dar respectând statutul personalului, pentru că altfel ne trezim cu cazuri la Curtea de Justiție. Totuși, E adevărat că trebuie să urmărim și aceste obiective și sunt de acord cu ce a spus Mulcerkovski. Putem uh, să facem lucrurile și mai bine, respectând totuși statuturile. Ce putem face mai precis? Putem uh, să ținem cont de aceste criterii când facem concursuri. atât diversitatea geografică cât și cea de gen nu reprezintă o problemă, ci un atu. Diversitatea înseamnă diversitate de puncte de vedere, de puncte de vedere și tocmai asta înseamnă Uniunea Europeană. Diversitate. Însă, pentru că avem aici o discuție uh, cât se poate de sinceră, vă spun că putem face acest lucru, însă respectând totuși legea. Cât despre ce a spus domnul de Ionghe, are dreptate că ne putem îmbunătăți vizibilitatea. Când am răspuns la chestionar, am făcut precizări concrete în acest sens. Eu mă refer acum la CESE. Colegul meu va despre Comitetul Regiunilor. Noi suntem entități consultative ale dumneavoastră, ale Parlamentului European, ale Comisiei și a Consili ale Consiliului. Noi uh, ne prezentăm lucrările pentru uh, întreaga societate. Grupul angajatorilor și grupul lucrătorilor, al treilea grup al intereselor uh, terțe, Uh, sunt lucrurile cu care lucrăm și noi încercăm să reprezentăm uh, și societatea civilă. Însă e adevărat că mai avem multe de făcut uh, în ceea ce privește cooperarea noastră cu Parlamentul European. Mai avem multe de făcut în ceea ce privește pilonul social. Mai avem multe de făcut și uh, facem eforturi în ceea ce privește uh, migrația, economia circulară, schimbările uh, climatice. Sunt așadar patru domenii în care cooperăm cu Comisia și cu dumneavoastră. Știu că putem face mai mult, dar uh, și dumneavoastră ne puteți ajuta vizibilizând cooperarea pe care o avem cu dumneavoastră, pentru că noi reprezentăm actorii uh, nestatali. Mulțumesc! Vă mulțumesc! în ceea ce privește respectarea regulilor uh, referitoare la personal și la respectarea statutului de uh, personalului. Bineînțeles, uh, suntem de partea dumneavoastră, însă dacă faceți în așa fel încât să eludați un, uneori regulilor pentru a pune pe cineva într-o anumită funcție, atunci lucrurile acestea se întâmplă în ceea ce privește pe bărbați de obicei. Dar mă rog, dacă respectăm cu toții regulile, toate merg bine. Domnul Boiani. In terms of uh, responding to uh, În ceea ce privește observația domnului uh, Stehovski, așa zisele state membre noi, mai, mai bine spus, uh, statele membre noi care ni s-au alăturat mai, mai târziu. Problema nu reprezintă grupurile de state membre. Problema reprezentativității este una cu care ne confruntăm cu toții. Aceasta este realitatea. Suntem o organizație, o instituție de dimensiuni mici. Din uh, Cele 12 state membre sosite mai târziu, 8 au deja manageri care le reprezintă la noi, însă există și uh, mai multe state care nu sunt reprezentate. Danemarca, Estonia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Austria, Portugalia, Slovacia și Finlanda nu au manageri la noi. De ce nu au administrator? Pentru că nu este posibil, suntem prea mici pentru a putea acoperi toate naționalitățile, pentru că am fi un fel de armată mexicană, doar cu generali și fără soldați. În privința rețelelor de socializare, cred că suntem uh, prima, dacă nu singura instituție care a pus la punct o strategie privind rețelele de socializare. După cum am spus la început, noi uh, lucrăm cât se poate de strâns la toate nivelurile, politic și administrativ. Ne întâlnim cu directorul general al Parlamentului European. Avem uh, și uh, mese rotunde la care ne întâlnim cu directorii generali al celorlalte instituții, pentru că noi credem cu tărie că suntem prea mici pentru a avea ambiția de a fi vizibili singuri. Cetățeanul este interesat de ceea ce, ceea ce câștigă el prin mulțumit Europei. Nu e vorba de cum ne etalăm noi ca instituții. Cetățenul vrea să vadă ce are el de câștigat datorită Europei, care e valoarea adăugată. Noi creăm sinergii foarte importante. Avem reuniuni periodice cu uh, nivelul politic și administrativ al Parlamentului European, pentru că noi putem contribui cu valoarea adăugată a membrilor noștri care sunt aproape de cetățeni și au un nivel de încredere uh, foarte mare din partea cetățenilor. Lucrăm acum la o mai bună interrelaționare a rețelelor noastre de comunicație. Vă vom transmite strategia noastră de socializare pe internet Vă vom uh, arăta care sunt uh, evenimentele organizate împreună cu Parlamentul European și cu alte instituții, precum uh, centrele regionale de informare ale Comisiei. Pentru că eu cred că trebuie să vorbim în calitate de instituții și de comitete, organizații consultative, folosind același limbaj. Avem uh, obiective ambițioase, dar important este să mergem împreună pe acest drum. Cât despre vizibilitate, vizibilitatea avizelor noastre, încă o dată, e vorba de cum privești misiunea noastră. Noi înțelegem că misiunea noastră este să uh, îmbunătățim calitatea legislației europene în co- strânsă cooperare cu dumneavoastră. Înțelegerea noastră mutuală este că vom uh, lucra în întregul ciclu politic. Începem deja din fază prelegislativă. Asta înseamnă că, în mod ideal, uh, cu mult înainte de pregătirea oricărui text, trebuie să luăm legătura cu Comisia Europeană și apoi să ne continuăm cooperarea în întregul ciclu. Nu e vorba doar uh, că trebuie să dovedim că s-a schimbat un amendament uh, datorită nouă. Noi uh, suntem departe de a fi perfecți, dar dacă avem uh, un schimb de opinii real, avem de câștigat. Știm că trebuie să creștem nivelul de transparență și nivelul de interacțiune în procesul legislativ. Am uh, început comunicarea în ceea ce privește asigurarea accesului de ambele părți uh, la uh, lucrări. Parlamentul ne oferă acces la intranet. Noi uh, ne creăm uh, instrumente de planificare uh, pentru că noi lucrăm împreună în, în fiecare ciclu legislativ. E importantă vizibilitatea în sensul că trebuie să fie clar ce facem noi pentru cetățean. Eforturile noastre sunt comune, cred eu, și cred că mai avem multe de făcut. Doamna Minder. Frau Kminder, wir machen jetzt gerade die Schlussrunde und dann... Ja. Doamna Kminder, uh, intervenția de final, vă rog. The interventions which were for the Ombudsman were for short Domnul Muguruța de la Curtea de Conturi dorește el să intervină acum pentru ultima dată, înaintea raportorilor? Das ist nicht der Fall. Văd că nu. Prin urmare, le dau cuvântul raportorilor. Two short remarks. One is on uh, nu mai dorește să intervine, bine, atunci am ajuns la finele acestui punct pe ordinea de zi. Vă dau cuvântul, doamnă, domnule Calo. Uh, I just wanted to... Erregung auf diese. Vă mulțumesc. Iată, nu pot decât să vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-am primit. Îl văd și pe reprezentantul Consiliului, dar nu știu dacă aveți dreptul să vorbiți vreun mandat. Probabil că nu, dar în orice caz ne bucurăm că v-ați alăturat nouă astăzi. De fiecare dată ne încântă prezența reprezentanților Consiliilor, Consiliului. Și tare ne-ar plăcea să putem discuta într-un final și problema descăl- descărcării de gestiune acordată Consiliului. Uh, am fi fost drăguți cu secretarul general în cazul în care ar fi venit, uh, ne-ar fi gratificat, gratifiat cu prezența sa astăzi. În orice caz, vă mulțumesc tare mult uh, pentru prezență, pentru răspunsuri. Dacă apar noi întrebări, vi le vom adresa. Mult succes pe viitor! Vă aduc aminte că la ora 18 îl vom audia pe comisarul Oettinger în clădirea PHS și uh, joi la ora 9 dimineața avem o vot împreună cu IMCO Mi-ar plăcea tare mult uh, să fiți prezenți la respectiva ședință, chiar dacă este vorba doar despre o ședință extraordinară, cu un singur punct pe ordinea de zi. Important este însă să avem uh, o, o bază legală, un temei juridic uh, și un regulament cât se poate de clar care să guverneze activitatea Procuraturii Europene, pentru că acesta este subiectul pe care îl vom tra trata joi. Uh, Vă mulțumesc pentru prezență și ne despărțim până la ora 18. Vă mulțumesc!